Mes chers collègues, excusez-moi du retard. Dragi colegi, vă rog să mă scuzați pentru întârzierea aceasta și vom începe fără să mai pierdem timpul cu analiza proiectului de aviz a domnului Falcă, care din păcate nu poate fi aici astăzi, dar care va fi reprezentat de domnul Marinescu. Domnule Marinescu, sunteți alături de noi și vă dăm cuvântul 3 minute, vă rog. Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă voi prezenta avizul colegului meu, Gheorghe Falcă, care este raportorul PPE. Sunetul este foarte prost, din păcate. Trebuie să combatem schimbările climatice și în același timp să promovăm uh, o creștere sustenabilă. Am vrea să ne asigurăm că politica de coeziune și investițiile sunt în continuare o parte esențială um, care face parte uh, din schimbare în zonele mai puțin dezvoltate. Trebuie însă să ne adaptăm și uh, trei sau patru categorii au fost menționate cu concentrare pe măsurile de atenuare atunci când e vorba de um, sectoarele care sunt foarte intense din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Trebuie să ne asigurăm că politicile viitorului merg mână-mână cu țintele pe care le-am stabilit și că nu derapăm în ideologii. Aceste politici trebuie să pună cetățenii în centrul atenției uh, noastre și trebuie să-i ajutăm pe cei care pot să-și permită cele mai puține. Raportorul subliniază că fondurile de coeziune trebuie să fie uh, disponibile pentru regiunile țintite și trebuie să contribuie la bunăstarea cetățenilor, la, a comunităților și la îmbunătățirea standardului de viață, așa cum uh, o spune și numele fondului, coeziune. O importanță deosebită trebuie să fie acordată în soluțiilor de infrastructură verde, care sunt extrem de importante, mai ales în zonele urbane, în care 70% aproximativ din populația europeană își petrece viața. Infrastructura mai verde va duce la o rezistență mai bună față de impactul schimbărilor climatice și va duce și la reducerea uh, emisiilor de dioxid de carbon. Cuantificarea uh, măsurilor uh, transfrontaliere um, de îmbunătățire a, a transportului, deci transfrontalier, se vor putea, va trebui să fie făcută pe baza unor criterii, iar uh, metoda de alocare a fondurilor, spune raportorul, trebuie să fie în continuare bazată pe uh, PIB-ul pe cap de locuitori, iar noile criterii trebuie să se bazeze și pe schimbările climatice, pe tranziție, dar și pe șomaj, care să fie un indicator mai ales uh, având în vedere impactul negativ al crizei uh, COVID-19. Amendamentele pot fi depuse până pe 13 septembrie la ora 12. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne cerem scuze, sunetul n-a fost bun deloc. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Marinescu, pentru claritatea expunerii dumneavoastră și acum îi dau cuvântul doamnei Vera Tax. Aveți cuvântul un minut. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, dragi colegi, bun venit și mulțumim domnului raportor Falcă și domnului Marinescu pentru cât de mult au lucrat la elaborarea acestui aviz. Politica de coeziune are un rol esențial de jucat pentru ca să putem să ne atingem obiectivele de climă. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu rămâne în urmă. Din partea S și D, eu am patru subiecte pe care am vrea să le abordăm. Primul este că Sectorul energetic are un impact deosebit pe lucrători și pe energie. Acest sector uh, trebuie să folosească fondul de tranziție justă pentru ca să se pună ocuparea în centrul strategiilor uh, regionale și de mediu. 2. Strategiile regionale și de mediu trebuie să se concentreze pe o schimbare modală către un mod mai sustenabil de transport pentru marfă, cum ar fi transportul feroviar sau transportul uh, naval. Trebuie să îmbunătățim conectivitatea între transportul pe șosele, pe um, Um, șină și um, transportul naval. Trebuie de asemenea să avem un uh, transport accesibil pentru toți europenii, cum ar fi fie biciclete, transvaie, um, rețele de transport feroviar internaționale și trebuie să ne asigurăm că transportul uh, transfrontalier este foarte important, mai ales în zonele de frontieră ar trebui să mergem către o eliminare a combustibilor fosili, de aceea fondul de coeziune trebuie să susțină aplicarea infrastructurii alternative și să investească în cercetare și inovare pentru a le elimina. Vă mulțumesc, după ce uh, vom discuta, vom putea colabora mai departe cu siguranță și mă bucur deja de această colaborare. Mulțumesc foarte mult, doamna Katainen, dacă ne auziți, acum e rândul dumneavoastră, aveți cuvântul. Da, sunt, uh, sunt aici și sper că mă auziți și dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului, domnului Falcă, pentru proiectul de aviz. Mă bucur foarte mult să colaborez cu dumnealui și cu toți colegii pe compromisurile pe care sper să le obținem cât mai repede. La început aș dori să subliniez importanța pe care o joacă regiunile în uh, tranziția verde. La nivelul regional se pot atinge cel mai bine obiectivele de mediu, iar strategia Uniunea Europeană de la fermă la consumator, dar și către o mobilitate sustenabilă, pot fi puse cel mai bine în aplicare la regiuni. Cred de asemenea că ar fi important să subliniem diferitele posibilități de finanțare. Uniunea Europeană poate oferi mai multe posibilități de finanțare de la fonduri structurale, și fondul de tranziție justă pentru a putea atinge aceste obiective. E foarte important, cred eu, și ca, dincolo de necesitățile regiunilor, să ținem cont și de obiectivele generale de politică, pentru că toate regiunile trebuie să aibă ca țintă o politică reformată de coeziune care să fie mai inteligentă, mai verde și care să fie mai interconectată, care să conecteze mai bine regiunile între ele. Mai multe regiuni sunt menționate în text și scopul este ca toate să facă parte din această schimbare. Trebuie să subliniem, zic eu, și rolul inovării și al competitivității, dincolo de atenuarea efectelor, măsurilor de atenuare, inovările de tranziție și susținere, de creare a locurilor de muncă mai verzi, uh, trebuie să ne gândim, deci, la măsuri concrete când e vorba de transport. Iar uh, când vorbim de transport, eu zic că ar trebui să susținem soluții de mobilitate puțin poluante pentru ca să ne asigurăm că ne putem atinge obiectivele de mediu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Parne, are cuvântul acum, vă rog. Dar doamna Parne nu pare să fie conectată, deci trecem mai departe la unica doamnă Peltie și inconfundabilă doamnă Peltie. Vă rog. Îmi mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nici nu mă așteptam la asemenea introducere, dar vă mulțumesc foarte mult. Dacă sunteți bine, mă bucur. Solidaritatea. Solidaritatea este cuvântul cheie. Avem nevoie de solidaritate pentru că prăpastia economică și criza ecologică se apropie cu pași mari de noi. Cine vorbește de teritoriu, vorbește și de oameni. Nu se poate o coeziune teritorială fără inginerii de teren care au o imagine clară a tuturor mizelor sociale și de mediu. Cine vorbește de amenajarea teritoriilor vorbește automat și de alegerile politice care se fac pentru generațiile viitoare. Europa este mijlocul cel mai bun de a stimula o activitate economică a regiunilor pentru ca ele să nu mai fie enclave, ci să colaboreze. O re punere în aplicare a măsurilor de uh, conectare la nivelul transporturilor de mărfuri de pasageri, dar și o îmbunătățire a drepturilor pasagerilor, o mai facilitare a corespondențelor, cumpărarea biletelor transfrontariere, facilitarea mobilității în general trebuie să fie obiectivul nostru. O bună politică de coeziune înseamnă să ținem cont de fiecare parte. Avem o viziune globală, dar știm foarte bine că există diferențe chiar în interiorul regiunilor. Un plan mare de investiții trebuie să fie pus în aplicare pentru trenurile regionale și de aglomerații, așa cum am spus și în Franța, când, am avut, uh, când avem mai puțin, facem mai puțin de la un loc din Franța către altă țară decât în transporturile care sunt interne. Este prea puțin ce s-a făcut până acum. Dispariția unor infrastructuri critice sunt îngrijorătoare. Teritoriile, ultra, ter, um, teritoriile ultraperiferice sunt de asemenea o bogăție a Europei și nu trebuie să le lăsăm de izbeliște așa cum a fost cazul până acum. Trebuie să ne gândim la ecologie, trebuie să ne gândim la aspectele sociale. Ele nu pot fi uh, disociate și așa vom putea avea mai multă economie verde. Trebuie să evităm și liberalizarea căilor ferate. Iertați-mă pentru că am depășit. Vă mulțumesc. E foarte bine, vă iertăm de data asta, spune președinta. Domnul Benoit Lucien are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, domnului raportor Falcă. După cum au spus și colegii mei, infrastructura europeană trebuie să fie mai conectată. În zonele rurale, foarte mulți uh, europeni vin din zone albe de mobilitate teritoriul unde mașina este singurul uh, mijloc de transport este de asemenea o zonă albă pe hartă, pentru că, din păcate, în zona aceea nu există altă soluție. Sunt foarte multe zone care pur și simplu nu sunt accesibile. În ceea ce privește saturația șoselelor, creșterea prețului la carburanți, creșterea emisiilor, toate aceste probleme arată că trebuie să ameliorăm mobilitatea în zonele uh, albe cu investiții suficiente pentru ca fiecare comună, fiecare orășel și sat să aibă transport în comun. Este singura soluție pentru europenii care doresc să-și schimbe modul de mobilitate și care vor să aibă acces la locuri de muncă. Peste 30 din 100 de persoane care, care locuiesc în aceste zone nu pot să aibă acces la diferite servicii pentru că nu au aceste transporturi. Uh, Trebuie să ne gândim la o conectivitate suficient de bine dezvoltată pentru fiecare european, care duce la o schimbare de mentalitate. Însă aceasta este un parcurs lung. Toată lumea trebuie să participe pentru ca infrastructura digitală să poată să se infiltreze încet în zona, în, în mințile europenilor, să poată să se bazeze pe ele toată lumea. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Plumb are cuvântul. Ne, ne auziți, doamnă Plumb? Nu pare să ne audă. Doamna Le Chante. Da. Oui, je suis ici. Doamna Plumb este alături de noi, e conectată. Aveți cuvântul. Mulțumesc, la rândul meu vreau să-l felicit pe domnul Falcă pentru avizul redactat și aș sublinia că politica de coeziune ar trebui să susțină provocările cu care se confruntă sectorul transporturilor în contextul schimbării climatice, inclusiv o arie comună de transport europeană, privilegiind infrastructurile multimodale și tranziția către o mobilitate cu emisii scăzute. Asta implică și reducerea altor externalități negative în transport. Dintr-o perspectivă socială, în ce privește accesibilitatea și fiabilitatea transportului, haideți să nu uităm dimensiunea de gen, sporind accesul femeilor la uh, activitatea în acest sector. În toate țările europene ar trebui să se dezvolte tehnologii și infrastructuri inovatoare cu ameliorări substanțiale în ce privește eficacitatea energetică și digitalizarea mobilității. Acestea vor ameliora uh, furnizarea de servicii de transport adaptate. Mai mult decât atât, aș vrea să subliniez rolul Fondului pentru o tranziție justă în atingerea obiectivelor pentru 2030 și 2050 susținând absolut toate regiunile aflate în tranziție. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, doamnă Plumb. Doamna Deparne ni s-a alăturat, se pare. Iată. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, nu am reușit să mă conectez mai devreme. Am să mă exprim în limba engleză despre acest aviz în ce privește politica de coeziune și strategia regională în combaterea schimbării climatice. Întâi, Sigur că pentru noi o strategie de mediu trebuie să aibă obiective climatice ambițioase dincolo de țintele pentru 2050. Trebuie să susținem infrastructura căilor ferate, um, ciclismul, biodiversitatea și ar trebui să excludă, din punctul nostru de vedere, orice susținere pentru carburanții fosili, așa încât să avem o tranziție reală Politica de coeziune uh, și uh, SEF pot fi surse de mm, finanțare foarte importantă mm, pentru a compensa lipsa de legături și pentru a contribui la integrarea europeană, la dinamizarea regiunilor rurale mai ales. Știm că există astfel de uh, zone transfrontaliere, bună oară. Autoritățile regionale și locale au ca atare un rol foarte important de jucat planificarea, pregătirea, implementarea pe baza principiilor de parteneriat, implicând ONG-urile, societatea civilă în procesele de consultare. Un bun exemplu de utilizarea fondurilor de uh, coeziune sunt planurile de mobilitate urbană recomandate de către Comisia Europeană asupra felului în care se poate dezvolta un transport inteligent și acestea pot fi finanțate prin politica de uh, coeziune. Din păcate, acest raport special începește uh, uh mobilitatea urbană mm, publicată de către Curtea de Conturi în martie 2020 arată că nu ne îndreptăm îndeajuns către moduri de transport suficient de prietenoase cu mediul. Deci fonduri UE uh, doar pentru mobilitate durabilă nu sunt utilizate în mod adecvat și nu răspund obiectivelor Uh, noastre ecologice și atunci trebuie să ne întrebăm cum putem adapta mai bine acest instrument pentru ca autoritățile locale să-l folosească. Politica de coeziune poate să fie aliatul cel mai bun în strategia de protecție a mediului pentru a opera o tranziție fermă către un transport mai durabil concentrându-ne pe infrastructura pentru ciclism și alte asemenea măsuri. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamnă parne. Acum are cuvântul doamna Le dacă e conectată. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă voi da un exemplu de actualitate pentru a-mi ilustra argumentul. În departamentul VAR, inundațiile aduc mari pagube atât umane cât și materiale. Securizarea teritoriului trebuie să fie deci o prioritate. Nu poate să existe dezvoltare regională, urbană sau locală dacă încă și în 2020 mai există regiuni din Franța unde de la prima ploaie locuitorii trebuie evacuați de urgență. Prin urmare, repartizarea fondurilor în ce privește mediul în contextul schimbării climatice nu trebuie să se bazeze doar pe nivelul PIB per capita uh, sau a nivelului de șomaj ori de educație ori lipsa acestea. Trebuie luată în calcul configurația teritoriilor și ca atare trebuie consultați primarii, în primul rând, pentru că ei își cunosc foarte bine localitățile și nevoile locale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune și președinta. Ecoul e supărător, confirmă președinta. Acum Aș da cuvântul reprezentanților Comisiei Europene, un reprezentant al DG Regio, domnul Sanders. Vă rog, aveți cuvântul două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia salut acest uh, aviz. Credem că fondurile de coeziune uh, și fondul pentru tranziție justă vor avea un rol cheie de jucat dezvoltarea localităților noastre, contribuind la coeziunea economică și socială, asigurându-ne că nimeni nu e uh, lăsat în urmă în această tranziție. Aceste fonduri sublinează importanța strategiilor de mediu, acestea fiind condiții uh, care sunt propice uh, fondurilor de coeziune. Mă refer la fondurile pentru tranziție, și ne vom asigura ca proiectele să fie prioritizate în mod adecvat. Ne concentrăm pe infrastructura verde, ecologică, pentru că mediul e o prioritate pentru noi. În acest fel ne, reprezentăm, ne respectăm angajamentele uh, luate și uh, vom, uh, le vom aplica în toate tipurile de finanțare, în toate statele membre. Uh, Uh, concentrarea pe infrastructura ecologică conține și alte elemente. Este esențial ca uh, atât la nivel local și regional, în toate statele membre, toate acestea să fie aplicate. Mulțumesc. Domnule Marinescu, spune președinte, vă dau cuvântul pentru mm, concluzii în numele raportorului nostru, domnul Falcă. Vă rog, domnule Marinescu. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, dragi colegi, pentru contribuții. Sunt sigur că și colegul Falcă va continua să conlucreze cu dumneavoastră pentru a formula cele mai bune compromisuri posibile. Eu vă mulțumesc foarte mult. Foarte succint. Vă mulțumim, domnule Marinescu. Spune președinte, vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 30 septembrie la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 Vom examina tendințele de schimbare în transport în um, paralel cu tehnologiile emergente, vorbim de drone, mobilitate aeriană urbană și soluții de micromobilitate, mobilitate partajată și vom vedea care sunt recomandările pentru o planificare integrată a transporturilor urbane. Vom avea și o prezentare a impactului COVID asupra mobilității urbane, care identifică provocările și oportunitățile ale diverselor scenarii de viitor ce sistem de mobilitate urbană ne vom uh, mișca în viitor. Uh, îi urez bun venit Mariei Rodriguez de la organizația Pantea, precum și domnului Giacomo Lozzi, domnul Eduardo Macusi și Valorio Guata, toți de la Universitatea Roma 3. Am să vă dau cuvântul fiecăruia pentru o prezentare de 10-15 minute. Mă auziți? Sunteți conectați? Da, bună ziua. Președinta, da, vă vedem, vă auzim. După prezentarea dumneavoastră vom deschide dezbaterea, începând cu coordonatorii și firește apoi cu toți ceilalți colegi care vor să intervină. Declanșez cronometrul, nu puteți depăși 10, maxim 15 minute. Bun venit, aveți cuvântul. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Suntem onorați și bucuroși să fim prezenți virtual aici ca să vă prezentăm studiul pe care l-am pregătit pentru Comisia TRAN și anume transport uh, durabil și inteligent în mediul urban. Avem patru categorii în prezentarea noastră. Mai întâi, primele, principalele dezvoltări și tendințe, mai ales în pandemie, apoi oportunități și provocări, după care voi da cuvântul colegei mele, Maria, care va prezenta soluții și bune practici și niște recomandări. Următoarea imagine, vă rog. Ce înseamnă un sistem de transport urban inteligent și durabil? Ne concentrăm pe cetățeni mai sănătoși, mediu mai bun, șosele mai sigure um, și modalități mai curate și ecologice de transport, precum și timp reduși de transport. Recentele tendințe și evoluții arată că trebuie să existe o abordare bazată pe consumator în funcție de nevoile uh, fiecăruia. Există o tendință crescândă, dar nu Uh, foarte răspândită în ceea ce privește mobilitatea sau soluțiile de mobilitate partajată. Digitalizarea și noile date facilitează niște servicii inovatoare și rețele mult mai bine gestionate și mult mai inteligent, iar uh, comerțul online cu furnizări instante ia amploare. Electrificarea autoturismelor trebuie să meargă mână în mână cu sectorul energetic, iar uh, Tehnologiile disruptive, aplicații, dronuri, micromobilitatea sunt cele care generează noi actori, populând astfel ecosistemul urban. Iată, s-a petrecut, se petrece, de fapt, pandemia COVID-19, care a venit cu schimbări radicale în transport, după cum vedeți în acest grafic. Sunt modalitățile de transport la nivel global până în mai 2020, când s-a terminat și perioada de izolare. În aprilie s-a înregistrat minus 76% în transportul public. Iar pentru mersul pe jos și uh, mașină vedeam 67, uh, respectiv 65% ca puncte uh, cele mai scăzute. Dar din celălalt grafic pentru țările de jos și Franța, ne dăm seama că sunt diferențe semnificative în ceea ce privește tendințele de mobilitate în perioada de după izolare și până la începutul lunii acesteia, septembrie. De asemenea, totul a coincis și cu sezonul de vacanță, dar a fost foarte în strânsă legătură cu situația pre-COVID din fiecare țară și politicile care s-au întreprins la nivel european, național și apoi local, desigur. În general, am analizat ce s-a schimbat deja și ce se va mai schimba odată cu COVID-19. Transportul public, mobilitatea partajată sunt modalitățile de transport cele mai afectate. Cetățenii au preferat și încă preferă mașina și bicicleta, deci vehicule private și mersul pe jos. Cetățenii au introdus plata contactless pentru Uh, transportul în comun și s-a redus viteza maximă permisă în oraș pentru a face loc bicicliștilor. De asemenea, au crescut și livrările de alimente la domiciliu și pe viitor se estimează că comerțul online în general va crește. Trecem la următoarea parte a prezentării și anume care sunt provocările în mediul de transport, dar și oportunitățile aferente de intervenție. Sunt 8 subiecte principale 4 pe acest diapozitiv, 4 pe următorul și aveți toate simbolurile care le reprezintă în partea din stânga. O să trec în revistă fiecare dintre aceste elemente. Mai întâi, mobilitatea pasagerilor. Orașele uh, analizează um, un dezechilibru la nivelul spațiului public folosit uh, și, în general, balanța înclină spre mașinile personale. Este foarte important să se schimbe paradigma pentru noua mobilitate ca să putem să creăm uh, prioritățile corecte. Apoi, în ceea ce privește furnizările de mărfuri, și aici a fost fragmentare, a sporit e-comerțul, uh, furnizările instante, dar a apărut și lipsa de spațiu. Digitalizarea este o oportunitate aici cu noile modele de afacere mai bune din punctul de vedere al eficienței și din perspectivă publică. Apoi, Rețelele rutiere, ele sunt în continuare supra-solicitate la orele de vârf, deci trebuie să existe o utilizare dinamică și flexibilă ca să putem să scădem presiunea. În ceea ce este al patrulea element, și anume impactul de mediu, avem un nou concept de orașe inteligente promovat de Comisia Europeană cu integrarea combustibilului curat, energii regenerabile și zero emisii în nivel, la nivelul mobilității urbane. În ceea ce privește al cincilea element, poluarea aerului și uh, poluarea fonică, aceste elemente vin cu probleme de sănătate. Mii de cetățeni își pierd viața pe șoselele europene în continuare an de an. Considerăm că trebuie regândit spațiul urban pentru a reduce atât viteza, cât și să îmbunătățim activitatea fizică, cum ar fi mersul pe jos și ciclismul pentru îmbunătățirea sănătății. Urmează apoi guvernanța. Adesea lipsește coordonarea și claritatea. Nu se știe care sunt competențele uh, la nivel de autorități. Este foarte important să existe guvernanță pe mai multe niveluri cu programe uh, partajate cu sistemul privat pentru a da dovadă de consecvență. Al șaptele element, noile tehnologii, pentru a vedea care sunt provocările interoperabilității și ce se întâmplă cu sistemele de gestionare coordonată a traficului. Și, în ultimul rând, avem uh, rezistența și securitatea, elemente foarte importante aici, cu rețelele TNT și nodurile urbane vulnerabile, care trebuie în continuare să se bucure de interconectivitate. Trebuie să existe îmbunătățire aici la nivel de infrastructură, cu cibersecuritate cu tot, pentru a putea face față oricăror tipuri de atacuri. Dau acum cuvântul colegii mele, Maria, care vă va prezenta câteva soluții și schimburi de bune practici ca să vedem exact și cum putem uh, să dezvoltăm aceste oportunități. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult! Iată, sunt multe soluții pentru a face față tendințelor din acest uh, domeniu, așa cum spunea Giacomo, colegul meu. Următorul diapozitiv, vă rog. E vorba de felul în care este gestionat spațiul, cum sunt introduse noile tehnologii cu noi modalități operaționale, scheme de cooperare între um, actorii publici și privați. Mai sunt în continuare câteva obstacole de depășit, dar în general aceste soluții vin cu foarte multe oportunități. De exemplu, în ceea ce privește transportul public, sunt noi modele de afacere care permit uh, companiilor de transport public să ofere soluții de mobilitate, cum ar fi mobilitatea drept serviciu, avem exemplul din Amsterdam, unde există opțiunea de a închiria uh, anumite mașini cu uh, abonamentul de um, transport public. Și apoi există, și, de exemplu, în Veneția, uh, autobuzul uh, um, public pe care cir, mă rog, uh, transportul public pe apă. Și apoi trebuie să încurajăm ciclismul și mersul pe jos. Bineînțeles, asta ține de autoritățile publice. La nivel uh, temporar au apărut foarte multe piste de ciclism, cum s-a întâmplat și în Belgia, deci cu siguranță e o oportunitate și aici. În ceea ce privește felul în care este gestionat spațiul, vedem că orașele adoptă din ce în ce mai mult măsuri uh, de restricționare a accesului, ca în Londra, unde sunt acum zonele cu emisii reduse, totul foarte strict față de ce a fost în trecut. Și pe următorul diapozitiv vedem și cum uh, ne legăm și de tendința înspre vehicule cu emisii zero. Pentru că în momentul în care um, vin uh, autoritățile cu măsuri de restricționare, se încurajează pe de altă parte și infrastructura electrică pentru vehicule și mobilitate electrică. În ceea ce privește transportul de mărfuri, într-adevăr, e-comerțul a luat amploare, ceea ce a însemnat că trebuie să se găsească niște soluții consolidate și am văzut diferite exemple cum uh, avem uh, depozitele de uh, pachete în Germania, în Polonia, și apoi și microhaburile din centrele orașelor, combinate pentru ultimul kilometru sau ultima 100 de metri cu uh, biciclete cargo. Avem un exemplu în Barcelona. Și în ultimul rând, nu în ultimul rând, avem și soluții pentru integrarea nodurilor urbane în rețelele tente. Aceste soluții se axează în special pe îmbunătățirea colaborării și comunicării între zonele metropolitane, iar părțile interesate uh, sunt direct implicate pe coridoarele TNT ca să-și uh, alinieze mult mai bine planificarea. Putem lua un exemplu din țările de jos. Țările de jos, Suedia și Belgia, formează acum o platformă pentru a coopera la nivel rutier și la nivel regional, obiectivul fiind acela de a integra nu doar planificarea de infrastructură, dar și utilizarea uh, terenurilor și mobilitatea la toate nivelurile. Pe următorul diapozitiv, vă rog, cum v-a spus și colegul meu, um, discutăm despre mobilitatea partajată și am asistat la mai multe soluții din acest punct de vedere, cum ar fi sistem de carpooling cu BlaBlaCar, sunt multe soluții de micromobilitate care au apărut, cum ar fi scuterele electrice de la Felix. În ceea ce privește dronele și automatizarea. Da, e totul la nivel de experiment și mai sunt câteva probleme în ceea ce privește securitatea, siguranța și reglementarea. Lucrurile trebuie definite în mod corespunzător. Colectarea de date, gestionarea și principiile partajării a fost testat cu succes uh, la Torino, în Italia, un model. Mai mulți operatori au conlucrat la nivel municipal, au partajat datele, obiectivul fiind acela de a planifica lucrurile mult mai bine și de a implementa politicile locale. Iar în ceea ce privește soluțiile și bunele practici pe care vrem să le menționăm, deja s-a vorbit despre asta, a menționat colegul meu, și avem planurile de mobilitate durabilă urbană. Ne orientăm în funcție uh, de liniile directoare europene. Avem mai bine de 1000 în Europa și să nu uităm că suntem în pandemie și au existat câteva orientări care au fost uh, făcute pentru ca orașele să devină mult mai rezistente în aceste situații. Toate aceste elemente sunt exemple de soluții pe care le-am întrezărit. Studiul va fi publicat în luna octombrie și vor fi numeroase exemple acolo cu alte soluții. Următorul diapozitiv. Nu în ultimul rând, ce recomandări facem uh, la nivel politic? Facem uh, diferența între abordări politice și principii și apoi recomandări specifice în ceea ce privește durabilitatea, și transportul inteligent. Aceste două elemente fiind strâns interconectate. În ceea ce privește acolo, uh, în partea dreaptă, vedeți uh, simbolul COVID-19, deci lucruri deosebit de relevante în uh, această pandemie. Săptămâna trecută s-a publicat rezultatul unui studiu de la World Economic Forum care arată că 86% din persoane își doresc schimbări reale după ce trecem prin această pandemie, cu Uh, mai multă durabilitate. Asta este o mare oportunitate la nivel european, pentru că putem să ghidăm schimbarea de comportamente și putem să gestionăm răspunsul pe care îl oferă autoritățile locale în acest uh, context. La nivelul următoarei strategii UE în ceea ce privește transportul durabil și inteligent, este foarte important uh, să se dea accentele corecte. diapozitivul precedent câteva recomandări cheie în ce privește principiile și abordările politice. Ar trebui să existe o mai bună planificare integrată la nivelul transportului urban, la nivel intrasectorial și la nivel uh, intermodal. Asta înseamnă coordonarea politicilor, uh, cu subvenții și stimulente, apoi cu îmbunătățirea mecanismelor de cooperare la mai multe niveluri cu privire la guvernanță, la nivel local, la nivel național, să avem uh, politici în funcție de, sau în baza unor uh, date concrete și dovezi, pentru a configura corect ecosistemele locale și să susținem o mai bună planificare a fondurilor în favoarea, cercetător, în favoarea cercetării mă scuzați, și a inovării. Câteva recomandări cheie cu privire la transportul durabil. Aici ne axăm în special pe toate dimensiunile durabilității, mediu, economie și aspect social. Trebuie să evaluăm și preferințele consumatorilor și să vedem cum anume putem genera schimbarea comportamentului cu o atitudine sau cu o abordare participativă Trebuie să profităm de această portiță, căci este foarte relevant, mai ales fiind dată realitatea COVID și dorința de schimbare venită din partea tuturor. Adică să fim mai atenți față de bicicliști, față de mersul pe jos, față de parametrii de sănătate, calitatea aerului, cu indicatorii definiți acum 20 de ani. Poate că este un bun moment să revizuim puțin aceste aspecte. Următorul diapozitiv. recomandări în ceea ce privește transportul inteligent. Trebuie să existe câteva modele și uh, instrumente inovatoare pentru a integra mult mai bine uh, transportul de pasageri și de mărfuri. Vedem că adesea aceste elemente merg în paralel, deși provocările sunt aceleași și spațiul este partajat. Ar trebui să ne axăm și pe definirea principiului de partajare a datelor, mai ales între autoritățile publice și operatorii de mobilitate urbană, și să utilizăm mult mai bine standardele UE. Ar trebui să fie încurajat acest aspect, pentru că astfel putem să susținem mai bine planificarea și integrarea transportului durabil. Pe scurt, iată câteva concluzii cheie pe care le-am inclus în studiul ce va fi publicat cu privire la transportul inteligent și durabil. Repet, studiul va fi publicat la începutul lui octombrie și pe următorul diapozitiv. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări ați putea avea. Mulțumesc! de cette étude. Mulțumim mult pentru acest studiu. Am să deschid acum dezbaterea. Două minute, începând cu domnul Marinescu. Sunteți conectat? Allez, c'est à vous. Aveți cuvântul, domnule Marinescu. Yes, President. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Mulțumesc foarte mult și pentru prezentările de astăzi. Cred că acum va trebui să ne confruntăm cu o provocare, pentru că criza COVID-19 a afectat uh, transportul public foarte mult oamenii nu prea mai vor să folosească transportul în comun și cred că trebuie să ne pregătim pentru viitor. Aș vrea să vă întreb de aceea dacă în cadrul studiului ați verificat dacă transportul public, transportul public liber, gratuit, așa cum a fost el uh, testat în mai multe orașe, ar fi o soluție pentru viitor. Există avantaje și, sigur, uh, dezavantaje financiare, dar mă întreb dacă ele pot să ducă la un echilibru, cumva. Mulțumim. Mulțumim foarte mult, domnule Marinescu. Domnul Danielson. Da, mulțumesc. Mulțumesc și eu foarte mult pentru prezentările pe care le-am văzut. Chiar dacă nimeni nu știe exact când se va termina pandemia de COVID, e clar că încă nu s-a terminat. Deci va trebui să trăim în situația aceasta probabil în următoarele luni. Și dacă înțeleg bine prezentarea dumneavoastră, scăderea în folosirea transportului în comun este în continuare vizibilă. Deci dacă, de exemplu, locuiți departe, sunteți în mașină dimineața către locul de muncă și dacă locuiți în centru și sunteți aproape, mergeți cu mașina în schimb, cu bicicleta în loc de mașină, e adevărat? Se pot verifica aceste tendințe și putem să ne asigurăm că ele vor persista și după criză pentru ca să avem uh, o imagine despre ceea ce va urma după aceea. Apoi uh, m-am uitat la raport, uh, o să mă uit mai atent însă, dar ați vorbit despre integrarea transportului, de comun, transportului în comun și diferitelor tipuri de mobilitate partajată. M-ar bucura să ne spuneți puțin mai multe, dacă puteți, despre sisteme ca acestea, dacă au fost ele aplicate la scară largă undeva și cum funcționează acolo. Și o ultimă întrebare din partea mea în legătură cu logistica în centrele urbane și legătură cu sustenabilitatea. După cum ați spus, e-commerțul crește foarte repede. Din perspectiva mea, transportul urban ar trebui să poată să devină verde foarte repede. Sunt foarte multe transporturi care vin de la centru de logistică până la consumator cu distanțe foarte mici între ei cât de bună este dezvoltarea în acest segment al transporturilor? Puteți să ne spuneți, pentru că cred că e foarte important pentru înverzirea transportului urban. Mulțumesc, domnule Danielson. Doamna Neftingel are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult pentru prezentare prezentări foarte relevante, cred eu, și foarte interesante. Dacă ne uităm la criza COVID și la impactul pe care îl are aceasta pe mobilitatea urbană, vedem că este neîntâlnit până acum. Multe guverne în Europa au încercat să reacționeze rapid și au trebuit să găsească foarte repede o soluție eficientă pentru a garanta mobilitatea. Toate aceste măsuri au avut un impact enorm asupra noilor moduri de transport. De fapt, um, și transportul a jucat un rol foarte important în menținerea alimentării de supermarketurilor cu produse și a permis uh, și la, să se păstreze cererea consumatorilor în cumpărăturile online. de la cei care preiau comenzile până la cei care livrează, ei trebuie să continue însă să lucreze în perfectă sănătate și siguranță. Cum putem să ne asigurăm că pro aceste profesii vitale sunt protejate mai mult ca niciodată? Vreau să ne concentrăm pe transportul feroviar și pe logistica de transport. Spre deosebire de uh, transportul uh, de alte tipuri, noi avem uh, în Europa posibilitatea de a face uh, o intermodalitate și trebuie să susținem mai ales soluțiile de transport curate navale. Avem multe posibilități de a le folosi și cred că ar putea crește foarte mult acest tip de transport. Ar îmbunătăți de asemenea și calitatea vieții noastre. Ar fi bine să împărtășim cele mai bune practici, așa cum am văzut-o și prin prezentările dinainte, că se recomandă acest lucru. Eu zic că e foarte important Ați menționat Olanda de multe ori și vă mulțumesc că ați făcut-o, dar o parte importantă a politicii din Amsterdam, de exemplu, este că se stimulează transportul de mărfuri pe cale navală. Foarte mult din transportul de logistică de mărfuri se face pe cale navală acum ceea ce nu mai distruge nici podurile atâta și care mai decongestionează și șoselele, nu mai sunt atâtea ambuteiaje în oraș. Proiectul se cheamă Amsterdam Work Project și este un proiect în care participă toate porturile și multe instituții care au făcut uh, studii asupra modelului acesta. Se fac studii despre felul în care logistica urbană poate să participe la transportul naval și mă refer aici și la materiale de construcții, de exemplu, care pot fi transportate pe apă. Mă bucur că s-a vorbit despre potențialul unei trans- unui transfer modal și sper ca pe viitor guvernele locale să fie încurajate din ce în ce mai mult să folosească acest transfer către alte tipuri de transport. Transportul naval integrat este un punct principal pentru ca să decongestionăm șoselele Europei și va duce și automat la mai puține accidente de mașină, va reduce și poluarea, deci poate juca un rol esențial și în uh, livrările door-to-door. -door. Eu zic că nu poate aduce decât de beneficii, având în vedere cât de mult a crescut e-comerțul. Întrebarea mea este, putem să ne concentrăm mai mult pe aceste aspecte pentru a găsi o soluție curată? Mulțumesc încă o dată pentru prezentare. Mulțumesc foarte mult pentru remarci, spune doamna președinte, domnul Kof. Kerian Kof, sunteți aici? Ne auziți? Da, mulțumesc, doamnă președinte și mulțumesc foarte mult și autorilor raportului. Lecțiile pe care le-am învățat din pandemie sunt destul de clare. Avem nevoie de aer curat, de un spațiu sigur, iar în orașele noastre și în sate e important să avem un transport uh, sustenabil. Ați menționat poluarea aerului în raportul dumneavoastră de mai multe ori. Știm că și calitatea aerului s-a îmbunătățit considerabil în timpul pandemiei. O parte din explicații vin de la reducerea transportului, desigur, pe șosele, dar și de la uh, transferul uh, modal către mersul pe jos și mersul pe bicicletă. Ideea ar fi acum să menținem aturile acestea, să nu ne întoarcem la ce aveam înainte de criză, la poluare foarte ridicată, pentru că acum vine iarna și trebuie să încercăm să promovăm aceste două căi de transport în continuare, să le facem cât mai sigure, mai ales cele pe bicicletă, pentru cei mai vulnerabili, fie că sunt tineri sau bătrâni. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Studiul pe care ni l-ați prezentat arată că impactul pe sectorul nostru a fost foarte mare dar și um, pe locurile de muncă, pe natura muncii noastre și pe până la urmă patternurile de folosire, modelele de folosire a transporturilor. A existat o schimbare radicală și eu zic că ea reprezintă o oportunitate pentru a transforma uh, sectorul transportului uh, către mai bine. Răspunsul din partea guvernelor față de pandemie, atât la nivel local cât și la nivel uh, național, a fost să prioritizeze sănătatea în fața tuturor celorlaltor aspecte, dar studiul arată că măsurile pe care le-au luat guvernele ca răspuns la pandemie au adus beneficii mai multe decât se aștepta, mult mai multe chiar decât uh, se uh, încerca prin aceste măsuri și mai multe decât am obținut în, ultimul, în ultimii ani măsurile luate au dus la o îmbunătățire a sănătății noastre, de fapt, uh, și a sănătății publice prin faptul că lumea s-a mișcat mai mult uh, și a făcut mai mult uh, sport. Să ne amintim că 25.000 de oameni și-au pierdut viața în 2019 pe șoselele europene. Sperăm ca și această cifră să fie redusă în 2020, pentru că mult mai puțini oameni au călătorit cu mașina și cu, pe șosele în general îmbunătățirea la nivelul aerului este atât de importantă. Am văzut în cercetări că peste 400 de mii de morți premature au fost înregistrate în Europa din cauza expunerii pe termen lung la poluarea aerului. Poluarea aerului în foarte multe domenii a răutățit și anumite cazuri în infecțiile cu coronavirus și de aceea trebuie să transmitem toate aceste informații oamenilor. Uh, și poluarea sonoră e o problemă mare în Europa. 70 de milioane de europeni au fost expuși la uh, niveluri excesive de sunet, de poluare sonoră, de la, tra- de la uh, transport și trafic și, în final, Apoi, reducerea emisiilor de dioxid de carbon sau a gazelor cu efect de seră sunt de asemenea, este de asemenea un obiectiv uh, faptul că s-a schimbat atitudinea a dus la reducerea gazelor cu efect de seră, dar și unele afaceri și cetățeni au profitat foarte mult din uh, îmbunătățirile care s-au simțit în toate orașele și în um, orășelele din Europa. Trebuie să menținem tendințele pozitive cât de mult putem. Felicitări încă o dată raportului pentru raport. Dacă ar fi să adresez o întrebare, aș întreba în primul rând dacă ne puteți da un oraș de exemplu, ca cel mai bun, cea mai bună practică și apoi puteți să ne spuneți cum putem să menținem calitatea aerului și reducerea gazelor cu efect de seră prin măsuri similare. Nu prea mai am mult timp, așa că, doamnă președinte, o să citesc raportul mai în detaliu și după aceea o să mai discutăm. Mulțumesc, domnule Caf, ați depășit uh, mult de tot timpul de acordat de lucru, de vorbire. Doamna Cuntura, aveți uh, cuvântul? Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, și autorilor acestei prezentări. Aș vrea să vorbesc despre modurile de transport care sunt în inima schimbărilor noastre. Mijloacele de transport în comun sunt esențiale, mai ales pentru grupurile cele mai vulnerabile. Putem subvenționa trotinetele, bicicletele, mașinile electrice, oricum pentru majoritatea oamenilor e vorba de prețuri exagerate în continuare. Din păcate, în studiile dumneavoastră nu țineți cont de aspectele sociale ale transportului public și nici de posibilitatea ca această pandemie să mai dureze mult timp. Problemele de care suferă grupurile mai defavorizate sunt, uh, sigur, probleme pentru respectivii, dar și o bombă care ticăie din punct de vedere sanitar. Trebuie să ținem cont de situația celor mai uh, Privilegiază și de situația celor mai defavorizați. Trebuie să evităm cazuri precum cele pe care le-am văzut deja și anume în care transportul public este plin și nu există nicio distanțare fizică care se poate asigura în uh, autobuz, de exemplu. Transportul public nu poate să joace un rol important decât dacă este cu adevărat în uh, serviciul cetățenilor și aceasta înseamnă că trebuie să investim mai mult în el prin uh, itinerariile autobuzelor sau uh, mijloacelor de transport, prin orarele lor. Aș vrea să știu care sunt propunerile dumneavoastră pentru ca mijloacele de transport public să fie sigure pentru cetățenii care nu au nicio alternativă. Mulțumesc! Mai sunt alți uh, deputați care s-au înscris. Domnul Ertug, în primul rând, dacă sunteți aici, vă dau cuvântul. Două minute, domnule Ertug. Yes, hello. Vă rog, da, bună ziua tuturor. Vreau să ridic câteva probleme când e vorba despre transportul public. Uh, Am văzut că a scăzut uh, transportul public cam cu 67% în punctul culminant al crizei și nu s-a redresat pe deplin. Așa că acum există o neîncredere în uh, transportul public și aș zice că nu va trece nici după ce trece criza aceasta. Deci uh, întrebarea este ce facem să ne asigurăm că înlăturăm această neîncredere. Și altă întrebare este cum ne putem asigura că partajarea mașinilor devine un lucru mai atrăgător pentru consumator. De exemplu, la Bruxelles avem următoarea situație. Sistemul de car sharing, cum ar fi Drive Now, um, din cauza pandemiei, s-a închis. Și nu e singurul. De asemenea, a luat amploare comerțul online în timpul uh, crizei COVID între 10 și 40%, desigur cu variații între regiuni. Întrebarea este cum facem în așa fel încât să ne asigurăm că acest comerț online devine și mai lipsit de emisii. Iar despre biciclete, o creștere uriașă la vânzările de biciclete, după o creștere masivă a utilizării de biciclete. Și aici trebuie menționat și faptul că a sporit și utilizarea mașinilor, ceea ce îi descurajează pe bicicliști. Așa că ce putem face pentru a găsi aici o, o concordanță și să-i motivăm pe oameni să ia bicicletele? Și cum putem apoi să ne asigurăm că încurajăm întreprinderile să participe la mobilitate ca serviciu? Cu conectarea serviciilor publice și private, pentru a avea într-adevăr un sistem cu adevărat multimodal la nivel urban. Iată întrebări hotărătoare pentru viitor. Okay. Mulțumim, domnule Ertug. Domnul Riche are cuvântul acum două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi vreau să mulțumesc autorilor pentru studiul lor și pentru prezentare. Foarte interesant și care iată, ne pune pe masă multe probleme fără a le oferi neapărat o rezolvare. Haideți să fac și o observație prospectivă. În mod straniu, de ceva ani, transportul inteligent pe care discutăm în această comisie, am dorit să propulsăm o seamă de tipuri de transport și să împiedicăm altele. Dar am rămas mereu la propuneri extrem de binare. Trebuie să împiedicăm uh, mașinile care uh, poluează, care fac emisii, care se ambutează și să favorizăm alte mijloace de transport. Dar nu am calculat niciodată care sunt efectele pe termen mediu și lung al propunerilor noastre și aș vrea da două exemple. Primul, promovarea bicicletelor, a trotinetelor și altele. Ce observăm în momentul de față? în Această promovare care nu vizează, haideți să fim serioși, decât locuitorii uh, centrelor orașelor, pentru că dacă stați la câțiva kilometri bun distanță, nu le puteți folosi. Am uh, constatat o creștere sensibilă a acestor tipuri de transporturi uh, cu bicicletă Uh, e destul de aleatorie condiția fizică a celor care pedalează pe bicicletă. Da, avem senzația că unii cad pe bicicletă când trebuie să o curbă. Există uh, insecuritate majoră pentru pietoni, o problemă uriașă a infrastructurilor care um, acum a fost adaptată sub presiunea timpului și nu neapărat în mod inteligent și există și un impact asupra transportului rutier. Am văzut la Paris uh, că transportul cu autobuzul a crescut cu 25%, iar persoanele cu handicap um, acum uh, au de suferit atunci când se deplasează pe trotuară, pentru că tot felul de trotinete sunt abandonate în mijlocul trotuarului. Și nici nu mai vorbesc de uh, uh circulația pe uh, porțiuni în care strada este extrem de uh, strântă și ca pieton te trezești cu o bicicletă în față și uh, ești blocat. Am uh, cedat întotdeauna efectelor de modă și aș mai da un exemplu. Sunt de acord că trebuie să controlăm utilizarea automobilelor, nu, poluante, <laughs> dar e mereu problema între periferie și centru, cum te deplasezi, dar în ziua în care vom avea uh, automobile fără emisii, atunci cum le mai interzicem sau de ce? Trebuie, uh, altfel spus, să ținem seama de toate aceste aspecte. Și o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți, fără să apuzez de timp, um, mă refer la logistica urbană și transformările uh, care vor mai veni. Uh, Uh, mă gândesc la vânzarea prin corespondență. Livrarea de colete a crezute, crescut exponențial și nu s-a făcut niciun fel de propunere la nivel de logistică urbană, ceea ce aduce consecințe considerabile, pentru că, într-adevăr, s-au înlocuit uh, mașinile personale cu vehicule de livrare care se opresc oriunde, oricând, în orice condiții, ceea ce e periculos. Uh, de exemplu, când ești cu bicicleta, dacă vrei să depășești uh, o, o dubă de livrare cu bicicleta, mm, e un pericol, pentru că nu știi niciodată când se repune în mișcare. Deci, trebuie să ne gândim foarte bine în ce fel s-ar putea organiza mai bine livrările. Uh, voi conchide spunând că suntem încă într-un efect de tunel. Mergem într-o singură direcție cu propuneri care adesea sunt acceptabile obiectiv, dar care sunt în efect de modă și nu ne gândim întotdeauna la consecințele pe termen lung. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Riche. Într-adevăr, v-ați depășit considerabil timpul de vorbire, dar a fost pasionant tot ce ne-ați spus. Domnul Gen, nu? Nu doriți să reveniți? Era marcat uh, grupul PP și cum sunteți prezent? Nu. Nu aveți că să luați contul? Bine, PP-ul tace. Nu eu am zis, <laughs> ci chiar ei. Doamna Tilimeț, și înainte să vă dau cuvântul, vreau să vă felicit că sunteți președinta Comisiei Speciale în ce privește transportul animalelor. Vă felicit sincer pentru că ați fost aleasă președinte acestei noi comisii, dar firește, aveți și cuvântul chiar acum aici. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să trec la limba engleză. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Cum ați spus și în raport, peste două treimi din populația UE trăiește în orașe. Chiar dacă nu sunt foarte mulți nici în zonele rurale, dar orașele noastre sunt tot mai aglomerate, străzile tot mai aglomerate și ele. Pandemia ne-a mai arătat și în ce fel pot arăta orașele fără trafic, fără congestii de trafic, și a fost uh, un semnal alarmă pentru noi toți. Dar iată că traficul a revenit de îndată ce am ieșit din casă. Dar ar trebui să avem un transport mai durabil și mai inteligent și atunci ar trebui să vorbim și de um, nu doar de amprenta ecologică, ci și de amprenta fizică a spațiului pe care îl ocupăm. 95% din timp mașinile sunt parcate, dar 60% din spațiul public e devotată acestora și se garantează doar, dar ele garantează doar 10-20% din întreaga mobilitate. Iată, trebuie deci să creăm un nou model de spațiu partajat care să permită o utilizare mai inteligentă și mai durabilă a șoselelor noastre. Mașina nu mai poate fi prioritatea zero. Trebuie să oferim spațiu egal pietonilor Uh, personal ca mine, cu câini, uh, bicicliștilor, uh, spații partajate care trebuie să aibă o separare și o semnalizare clară, așa încât persoanele cu dizabilități sau cu nevoi speciale să poată avea un acces sigur, în afară de a crea orașe mai sănătoase și mai libere, o modalitate de a ne îndepărta de mașini ne-ar permite să avem mai mulți copaci, mai multe parcuri și am avea un impact dublu cu acest spațiu partajat, um, acela de a reduce emisiile, de a capta carbonul prin uh, spațiile verzi. Cum putem dezvolta spații partajate mai largi, inclusive pentru toate categoriile de populație în mediul urban? Iată, și eu am vorbit un pic cam mult și îmi cer scuze. da, mulțumim mult, doamnă Metz. Eu mă scrisesem la cuvânt, eu să mi spună președintele, mulțumesc autorilor acestui studiu și am mai multe întrebări. Mai întâi, COVID ne-a adus un nou cuvânt în vocabular, demobilizarea. Odată cu teleworking-ul, telemunca, mi-am dat seama că între a trebui să ne deplasăm până la muncă și să venim acasă, nu Uh, mai e necesar să facem această deplasare și ca atare putem vorbi de demobilitate. Și asta poate fi un factor de inegalitate socială. De ce? Pentru că nu toată lumea poate lucra de acasă în teleworking și nu toate profesiunile se adaptează acestui stil de muncă și am văzut pe durata pandemiei când uh, infirmiere sau uh, casiere trebuie să se deplaseze la locul de muncă. Și atunci uh, revin la problema ridicată doamna Metz. Spațiul, spațiul trebuie să ia o nouă dimensiune. Ce spațiu pentru ce tip de muncă? Până și noi aici la Parlament uh, ați văzut că teleworking-ul ne-a determinat să ne deplasăm mult mai puțin. În acest studiu, iată, nu se vorbește deloc de această noutate și de acest nou termen care nu-mi place de mobilitate. Eu prefer ceva mai pozitiv, cum e mobilitatea, dar iată, apare acest termen. Nu știu dacă domnul Riche va numi acesta un fenomen de modă, dar e un concept nou la care va trebui să lucrăm. În primul lucru, iată. În al doilea rând, un lucru interesant pentru mine e că tot COVID ne-a arătat valoarea proximității. Sunt perfect de acord cu domnul Riche. Va trebui să ne obișnuim să ne regândim uh, toate lanțurile logistice. Am văzut că globalizarea e aici chiar și pentru produse de bază, produse agricole uh, nu suntem deloc organizați pentru ca mâine să uh, anumite regiuni să fie autonome din punct de vedere măcar alimentar. Și aici intervine toată problema logisticii. O logistică ce nu e abordată în studiu. Revenind la studiu, cum aș uh, insista asupra faptului că această pandemie COVID ne-a reamintit că există servicii publice și în special transportul public. Dar cine le-a utilizat? Ei bine, cei mai săraci. Tocmai cei care, de nu au acces la mobilitate. Și problema e că transportul public a fost stigmatizat, oamenii le-a folosit tot mai puțin pentru că se temeau de propagarea virusului, în așa măsură încât întreprinderile de transport public, vă spun cu toată sinceritatea, sunt într-o situație economică catastrofală și nu știm Uh, cum îi putem ajuta. Mm, trag nădejde planul de redresare. Dar ce au făcut oamenii? Au abandonat transportul public și și-au reluat mașinile personale pentru că li s-a spus că este mai sigur, în felul acesta nu se vor contamina cu virusul. Și impactul e considerabil, poluare, impact asupra climei și așa mai departe. Aș încheia printr-o întrebare care pentru mine e realmente interesantă, legătura între inovare și mobilitate. Domnul Riche a vorbit mai ales despre faptul că pe perioada pandemiei COVID toată lumea s-a precipitat să-și facă cumpărăturile pe internet. Vorbim de e-commerce, nu așa? Ei bine, va fi nevoie de un nou tip de logistică pentru e-commerce și mă întreb, cum să facem azi în așa fel încât mâine această, acest oraș inteligent și durabil, cum va impacta comerțul. Și aici, zic eu, sunt mari întrebări. Ați văzut că în anumite țări și cu COVID-ul existau aplicații de deplasare. Vă îndepărtați la mai mult de un kilometru de casă, de exemplu. Deci uh, apare întreaga problemă a datelor. Apoi, noile tehnologii vor avea un impact asupra aspectelor energetice și un alt lucru interesant pentru mine și unde nicio țară nu a găsit vreo soluție, e fractura teritorială între zona urbană și zona rurală, care în acest moment se simte complet abandonată și nu s-au găsit instrumentele pentru a face în așa fel încât fractura să se reducă. Anumite țări vor inventa instrumente, de exemplu, ceea ce se numește uh, mobilitatea la cerere, în anumite sate uh, poate exista un transport public uh, în fiecare oră, dar nu peste tot. Și asta nu răspunde la uh, efortul legislatorilor. Sunt de acord încă o dată cu dumneavoastră, domnule Riche. ce înseamnă era digitală? Trotinete abandonată pe trotuar, <laughs> ceea ce e o problemă pentru pietoni, da. Și atunci va trebui și noi să reglementăm toate aceste sectoare care deocamdată se um, activează într-un vid juridic. Da, economiei colaborative, dar e nevoie și aici să uh, cadrăm puțin lucrurile, să le reglementăm. Iată câteva observații de și din partea mea. Dacă autorii studiului sunt alături de noi încă, vor avea fiecare câte 3 minute pentru a răspunde tuturor acestor întrebări și mai întâi am să dăm cuvântul doamnei Maria Rodriguez, dacă este conectată. Vă rog. Yes. Da. Vă mulțumesc pentru toate întrebările. Sunt numeroase. Voi trage în revistă câteva și apoi colegul meu Giacomo se va ocupa de restul. Inițial ați menționat aspectul legat de transportul public și faptul că, într-adevăr, a scăzut uh, utilizarea acestuia cu atât mai mult acum uh, de când există COVID. Să analizăm datele însă foarte, cu foarte multă prudență. Nivelul este atât de scăzut și fiind dat că încă mulți lucrează de acasă. Și deci, mulți oameni și-au redus traficul, așa că și de acolo vin uh, cifrele reduse, dar sunt și alte motive care nu sunt legate doar de COVID. M-ați menționat și chestiunea emisiilor Într-adevăr, în această perioadă au scăzut dramatic emisiile, deci, într-un fel, soluția de a avea mai multă flexibilitate cu privire la muncă, deci să lucrăm mai mult de acasă pe viitor, este, într-un fel, modalitatea de a ne sprijini să atingem obiectivele pactului ecologic și să reducem emisiile. Asta, desigur, ar putea fi cu impact asupra reducerii transportului public. O sugestie din partea noastră care apare și în studiu. Sunt mai multe exemple acolo, dar din păcate nu am suficient timp să trec totul în revistă. Deci, cu privire la transportul public, acesta poate fi combinat mult mai bine cu MAS, mobilitatea ca serviciu, Mobility as a Service. Și sunt mai multe apuri acum care facilitează asta. Așa că am putea crea un fel de ghișeu unic pentru sistemul de transport urban, One Stop Shop, unde să vi se ofere recomandări. Sunt de acord cu comentariile că nu oricine se poate da pe bicicletă sau pe un scooter electric, dar partea frumoasă vine tocmai de aici, pentru că dacă ar utiliza toată lumea un singur mod de transport, am avea un haos și mai mare decât am uh, văzut până acum. Combinația aceasta multimodală este bună, să avem uh, în vedere, da, într-adevăr, mai mult ciclist, mai mult uh, mers pe jos, așa cum au avut în vedere autoritățile locale și a fost cu efect pozitiv. Înainte, ce era mai greu era că oamenii nu prea um, voiau, erau foarte atașați de transportul uh, privat. Acum însă se schimbă comportamentul și este o bună oportunitate pentru autoritățile locale să țină de aceste politici publice, pentru că ele vor îmbunătăți viitorul. Au fost mai multe comentarii despre integrarea pasagerilor uh, în transportul de mărfuri, uh, aspectele sociale, ca să nu excludem pe nimeni din soluțiile tehnologice care ar putea fi mai scumpe. O recomandare pe care o facem în studiu este că avem nevoie de mai bună integrare, dar și de subvenții și stimulente ca să putem să utilizăm banii pentru sistemul general și să ne asigurăm că transportul public și mobilitatea în general să devină un pic mai ieftine. Este însă posibil doar dacă planificăm uh, totul uh, la nivel unitar, Altminteri vor rezulta mereu costuri ridicate care vor trebui subvenționate din fonduri publice. Trebuie să ne asigurăm că ținem cont de toate grupurile, tocmai de aceea am pus accentul pe politica participativă în care se discută cu cetățenii despre toate soluțiile cetățenii să poată avea un cuvânt de spus, iar mai târziu, la implementare, ei se simt parte din proces și este deci mult mai ușor să schimbi astfel comportamentul. Apoi, despre căile navigabile interne, da, iată o bună metodă de a le încadra și pe acestea la livrarea de mărfuri. Eu sunt din Portugalia, dar întreprinderea mea este în Olanda și de obicei mi-e la îndemână să dau exemple de acolo. Uh, s-a întreprins la Utrecht uh, pe canal, au fost furnizate mărfuri pentru restaurante. Până la urmă, eșecul a venit din cauza modelului de afaceri, pentru că trebuie să ai uh, un anumit nivel de cerere pentru ca aceste servicii să fie viabile din punct de vedere financiar. Sau ai nevoie de susținere publică. dacă e important pentru autoritățile publice să găsească o soluție cu emisii scăzute, atunci trebuie să susțină integrarea acestei modalități de transport. V-aș ruga să ajungeți repede la uh, concluzii. În ceea ce privește spațiul, știm că nu este suficient spațiu. Da, sunt spații pentru mașini, dar uh, acum tehnologiile ne permit uh, să gestionăm dinamic lucrurile. Putem utiliza spațiul într-o manieră partajată. Avem, dacă avem o linie de autobuz, uh, la orele de vârf, ea să poate fi utilizată și de mașini sau și pentru logistică în momentul în care nu este ora de vârf. Astfel putem să utilizăm același spațiu, dar cu obiective diferite. Acum, nu știu, dorește colegul meu să facă câteva completări. Am înțeles că nu mai am timp, din păcate. Mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul direct colegului dumneavoastră. Qu'il m'entend, m'entend, monsieur Giacomo oui, Luzzi. Uh, yeah. Allez-y. Yeah. Uh, just briefly... Mulțumesc. Pe scurt, câteva puncte menționate, iar despre logistică o să-i dau cuvântul colegului meu, care este mult mai specialist în domeniu. Aș vrea să spun în primul rând că e important să vedem că soluțiile luate în această perioadă au mers toate în direcția în care au început deja autoritățile locale sau Comisia Europeană prin planificările de mobilitate urbană. Noua politică pentru mașini, pentru pietoni, pentru biciclete mai mult spațiu pentru ei, bunătățirea calității aerului erau deja pe agenda și acum au devenit mai evidente odată cu pandemia de COVID. Este o urgență acum, e adevărat, dar erau subiecte de discuție dinainte. E foarte important să continuăm să discutăm tot în aceeași direcție cum începusem, fără să schimbăm neapărat foarte mult. Transportul în comun era și a fost întotdeauna mm, cea mai uh, afectată branșă, dar dacă se iau măsuri de prevenție, riscul pentru pasageri în uh, mijloace de transport în comun este foarte scăzut. Cred că ar trebui să se studieze mai bine subiectul și ar trebui să se comunică ce mai bine, pentru că totuși transportul în comun este scheletul mobilității urbane și dacă vrem o redresare adevărată, trebuie să ne gândim la la el. S-a pus întrebări și despre transportul în comun uh, gratuit. Există un proiect pilot, dar există chiar un caz bine implementat în Luxemburg, unde transportul în comun a devenit uh, gratuit, complet. S-a făcut o analiză cost-beneficii, pentru că, sigur, sunt pierderi, dar în același timp sunt beneficii pe sănătate și reducerea uh, congestionării traficului, deci vă invit să studiați Luxemburgul. În legătură cu interzicerea mașinilor în centru, eu zic că orașele ar trebui să fie neutre, să se gândească la cel mai eficient uh, mijloc de aplicare a măsurilor. Mă, uh, sigur că um, mașinile iau foarte mult loc, dar nu contribuie neapărat la eficientizare în uh, înlăturarea lor trebuie analizat exact care sunt beneficiile acestor moduri și probabil că în combinație mai multe măsuri ar putea să ducă la o îmbunătățire a sectorului. Contează foarte mult și gestiunea spațiilor libere, spații mai verzi, ar aduce un beneficiu pentru cetățeni și aceasta ar aduce de asemenea beneficii pentru societate. Mă opresc aici, vreau să menționez doar partajarea mașinilor, așa numitul proiect car sharing, care trebuie să fie inclus, la fel ca și alte mijloace de micromobilitate, într-un parteneriat PPP, public-privat, așa încât um, firmele acestea să poată să reglementeze sectorul și să nu părăsească piața imediat după ce au apărut, pentru că nu au un model sănătos de afaceri. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Domnule Eduardo Mauci, doriți să luați cuvântul câteva minute sau nu? Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru această oportunitate foarte interesantă de a discuta. Vreau să reiau câteva puncte care au fost menționate de antevorbitori. Dacă nu am greșit eu, domnul Danielson a întrebat despre exemple de integrare a transportului de mărfuri și a transportului public bună și de asemenea a vorbit despre mm, adaptarea logisticii pentru îmbunătățirea comerțului electronic. Vreau să vă dau un exemplu despre cum se poate face acest lucru și de fapt e prioritatea numărul 1 în cercetarea noastră. Exemplul nostru este crowdshipping. Noi colaborăm cu mai multe startup-uri în uh, Europa și încercăm să aflăm dacă există o oportunitate pentru ca navetiștii care oricum fac drumul acesta zilnic și în timpul uh, pandemiei, dar nu numai. Dacă am avea, uh, de exemplu, dacă am folosi uh, navetiștii care folosesc metroul, autobuzele, ar putea eventual să fie folosiți ca transportatori de bunuri care se livrează și care au fost cumpărate electronic. E un caz interesant de studiat. Suntem uh, conștienți de faptul că astfel de servicii sunt deja prezente pe piață, dar companiile de livrare sunt uh, cele care folosesc cel mai mult uh, bicicletele, însă de multe ori ce se întâmplă este că se folosesc mașini diesel sau scutere normale pe benzină sau mașini pur și simplu. Dar am putea eventual să plecăm de la acest exemplu. Aș vrea să mai adresez și o altă îngrijorare pe care doamna președinte a menționat-o și care eu cred că este foarte importantă și merită atenție deosebită. E vorba de relația dintre alegerea modalității de transport, de exemplu persoanele care conduc mai degrabă, și oportunitățile de um, de, nave, de, de a face naveta, așa numitul telecommuting, care e foarte dificil de evaluat, pentru că de obicei oamenii mai bogați sunt cei care pot lucra de acasă, fără să trebuiască să meargă într-un loc anume pentru a lucra. Pentru doctori aceasta nu e posibil. Oamenii care lucrează în medicină trebuie să meargă într-un anumit loc pentru ca să-și uh, exercite meseria, dar uh, de obicei aleg să meargă cu mașina în momentul de față mai degrabă decât cu transportul în comun. Eu zic că aici e un element critic care ar trebui să fie abordat și anume relația de echitate între alegerea modului de transport și tipului de muncă pe care îl fac oamenii. Aici se pot găsi elemente cheie care să ne ajute să găsim și soluții. Dar uh, acum, ca și concluzie, aș dori să vă transmit o idee în legătură cu perspectiva pe care o adoptăm atunci când vorbim de transport. De obicei ne concentrăm foarte mult pe tehnologie, care sigur e foarte importantă. Așa cum a zis și doamna președinte, e nevoie și de legislație, de reguli, e nevoie și de stimulente economice sau impozitare aferentă. Însă aș vrea să vă atrag atenția că toate măsurile de care vorbim sunt instrumente. Adevăratul obiectiv este să schimbăm felul în care oamenii fac alegerea, să schimbăm de la bază alegerea pe care oamenii o fac atunci când vor să se miște dintr-un loc în altul. Trebuie să încercăm, să, când facem analiza, să ținem cont de toate politicile care există. Eu zic că așa vom găsi perspectiva corectă. Și cu acestea închei și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult autorilor acestui studiu pe care îl regăsiți și prin linkul pe care o să-l primim de la secretariat. Regret să vă spun că încheiem aici reuniunea comisiei noastre. Din păcate, nu voi putea fi aici mâine dimineață pentru că trebuie să reprezint comisia noastră la conferința președinților de comisii, la așa numita CCC, unde vom avea mai multe audieri ale comisarilor, dar am plăcerea să fiu înlocuită de domnul Dominic Riche, căruia îi mulțumesc. Mulțumesc, Dominic, păreți entuziasmat. Oricum, ne vedem mâine pe la ora 10 când revin. Se suspendă ședința și ne vedem mâine. Mulțumim foarte mult interpreților, spune doamna președinte. Vă mulțumim și noi. Mulțumim secretariatului, mulțumesc Claus, mulțumesc asistenței tehnice din sală care ne ajută foarte mult în această situație și se suspendă ședința pe mâine.